Mesdames, Messieurs, Doamnelor și domnilor, dragi colegi, bine ați venit în Parlamentul European. Vă propun să deschidem ședința. Dispunem de interpretare în cele 23 de limbi ale Uniunii Europene. Și această reuniune este transmisă în direct pe internet. Toate reuniunile Parlamentului European sunt deschise publicului și difuzate pe larg, așa cum se întâmplă și în parlamentele naționale. În numele Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European vă urez uh, bun venit și vă mulțumesc că ați acceptat să participați la această întâlnire, care a devenit o întâlnire anuală întâlnire care permite parlamentarilor din comisiile pentru finanțe, pentru bugete, din Camera Deputaților și din Senate, la Bruxelles sau într-un parlament național să se întâlnească pentru a avea un schimb de opinii cu privire la subiecte de actualitate. Trebuie să vă informez că anul acesta au răspuns la invitația noastră 35 de deputați și senatori din parlamentele naționale, 35 de deputați și senatori care reprezintă 18 adunări parlamentare diferite. Și aș vrea să îl salut în special pe președintele Comisiei pentru Bugete din Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Spania, Ungaria, Polonia, Portugalia, România și Slovacia. Și celelalte țări sunt reprezentate de către vicepreședinți sau de către deputați. Reuniunea noastră de astăzi are loc într-un moment care are o importanță aparte în viața Uniunii Europene. Consiliul European a avut loc acum câteva zile și propunerile Comisiei Europene vor interveni în luna iunie. Este vorba despre propunerile Comisiei pentru cadrul financiar european până în 2020. Acum câteva zile, Consiliul European a adoptat noua procedură procedură în cadrul căreia statele membre își coordonează mult mai strâns politicile bugetare și politicile economice. Peste câteva luni, două-trei luni, Comisia Europeană va pune pe masa discuțiilor propunerile vizând repartizarea bugetului Uniunii Europene între anii 2014 și 2020. Știți, fără îndoială, că bugetul european este încadrat într-un cadru care se întinde pe mai mulți ani, suntem în perioada 2007-2013 și pregătim perioada 2014-2020. Ni s-a părut, deci, important să discutăm cu președinții comisiilor pentru bugete din parlamentele naționale, pentru că momentul este un moment foarte important. Știți că președinții parlamentelor noastre, care se întrunesc o dată pe an în cadrul unui summit, președinții i-au invitat pe președinții comisiilor pentru bugete și pentru finanțe să coopereze și reuniunea de astăzi are loc în acest spirit. Am uh, transmis o serie de documente pentru a pregăti această reuniune și pentru a alimenta dezbaterile de astăzi. Ceea ce vă voi propune în ceea ce privește metoda de lucru este ca după prezentarea mea introductivă să dau cuvântul raportorilor pentru bugetul 2012 al Parlamentului European raportoarei, doamnei Balțani, după care invit reprezentanții Parlamentelor Naționale care doresc să facă acest lucru să se exprime în legătură cu subiectele pe care le abordăm astăzi. După ce se va fi exprimat fiecare parlament în parte, vă propun să completați aceste foi albastre să vă treceți numele dacă doriți să luați cuvântul, în așa fel încât să organizăm cât mai bine dezbaterea și să dăm posibilitatea să se exprime tuturor celor care doresc să intervină. Pentru a introduce subiectul de fond al acestei dezbateri. Câteva cuvinte. Toate țările noastre traversează o situație bugetară foarte, foarte dificilă. Bugetul Uniunii Europene este finanțat din bugetele naționale și, din aceleași motive, bugetul Uniunii Europene trece prin situație dificilă. Fondurile sunt reduse și datoria noastră în calitate de parlamentari este de a utiliza mai bine aceste fonduri și de a vedea cum putem coopera pentru a le utiliza cât mai bine. Cum putem face pentru a evita orice fel de suprapunere și orice fel de risipă. Suprapuneri între cheltuieli stabilite la nivel european și cheltuieli stabilite la nivel național. Cum ne putem asigura că în domenii în care multe state membre concentrează fonduri naționale, aceste mijloace sunt mai bine folosite și se atinge masa critică, fără de care nu se garantează eficacitatea acestor acțiuni. Cu alte cuvinte, cum putem cheltui mai puțini bani pentru că trebuie să avem un echilibru bugetar și să cheltuim în acele domenii importante, pentru că trebuie să pregătim viitorul și există cheltuieli necesare. Cum putem să cheltuiem mai bine și să avem o mai mare eficacitate economică și socială a banilor publici, a banilor contribuabililor noștri? cum putem munci mai bine, atât fiecare pe plan național, cât și împreună, pentru a asigura finanțarea obiectivelor comune pe care le au toate țările europene. Obiective care sunt reunite în programul Europa 2020. Planul de acțiune Europa 2020 nu este o idee a Comisiei Europene sau a Parlamentului European. Este vorba despre dorința exprimată unanim a șefilor de state și de guverne, pe care și-au exprimat-o în iulie anul trecut. Cum vom finanța atingerea acestor obiective? Bugetul european contribuie la finanțarea acestor priorități din programul 2020 și doamna Balțani vă va prezenta prioritățile bugetului Uniunii Europene. Ar fi interesant ca fiecare dintre dumneavoastră să explice cum sunt avute în vedere aceste obiective sau nu sunt avute în vedere pe plan național. Înaintea programului Europa 2020 a existat un alt program, strategia de la Lisabona. A fost adoptată în anul 2000 pentru perioada 2000-2010 și a fost un eșec total. De data aceasta nu avem dreptul să eșuăm. Ieșim dintr-o criză, unele dintre țările noastre încă se află într-o situație de criză și trebuie să consolidăm viitorul. Acesta este scopul programului de acțiune Europa 2020. Cum vom ține cont de acest program? Cum facem acest lucru în bugetul european și cum încearcă fiecare parlament național să o facă în bugetele naționale? Voi încheia cu o altă întrebare. Cum putem coopera mai bine având în vedere că la ultimul Consiliu European, guvernele țărilor noastre au hotărât să instituie proceduri de coordonare a politicilor bugetare și economice, ceea ce se rezumă prin cuvintele semestrul european. În fiecare țară, în fiecare an, procedura bugetară va începe în cadrul semestrului european și se va derula conform prevederilor semestrului european. Un lucru straniu care a fost relevat de către mai mulți dintre dumneavoastră și care apare în mai multe parlamente este că până acum, în cadrul acestei proceduri, nu există un loc pe care să îl ocupe parlamentele. Se consideră fără îndoială că dacă oricum parlamentele naționale votează bugetele naționale la sfârșitul fiecărui an, nu e obligatoriu să asociezi parlamentele de la bun început. Ori, mai mulți dintre dumneavoastră au exprimat o opinie pe care eu o împărtășesc, și anume că, din potrivă, Parlamentele naționale trebuie să fie asociate din prima zi, pentru că în Parlament are loc dezbaterea democratică, dezbaterea publică și din moment ce Consiliul European va putea defini orientări, priorități bugetare, priorități politice pentru toate țările, este indispensabil ca aceste alegeri să se ia după o dezbatere politică. Sigur că alegerile respective vor fi apoi comentate și confirmate sau din potrivă respinse prin voturile din parlamentele naționale. În orice caz, mulți dintre noi consideră că procedura semestrul european hotărâtă de șefii de guverne este o procedură bună, însă ea trebuie completată, trebuie să fie asociate parlamentele naționale și unul dintre subiectele în privința cărui ne putem exprima în această dupămasă este cum anume se pot finanța obiectivele 2020, dar și cum anume parlamentele naționale ar putea fi asociate la această procedură. Vă mulțumesc și îi dau cuvântul Francescăi Balzani, care este raportoarea Comisiei pentru Bugete din Parlamentul European, pentru a ne prezenta felul în care Parlamentul European pregătește integrarea bugetului european în programul Europa 2020 și în semestrul european. Grazie, Presidente. Come lei... Mulțumesc, domnule. Abbiamo iniziato. Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați amintit și dumneavoastră, anul acesta am început să lucrăm la procedura bugetară 2012 ceea ce coincide cu deschiderea semestrului european. După anul 2010 se întâmplă acest lucru, care a fost un an în decursul căruia statele membre au trecut prin mari dificultăți și a fost necesar să se intervină ca să se asigure stabilitatea. Era așadar limpede că semestrul european are două obiective strategice. În primul rând, crearea unui instrument real de guvernanță economică mai puternică în cadrul Uniunii Europene și, al doilea obiectiv, de a arăta în mod clar și concret plus valoarea europeană care stă la baza tuturor eforturilor pe care le facem în domeniul bugetar. Semestrul european a fost așadar de la bun început referința pe care ne-am ales-o în crearea bugetului Uniunii. Ce înseamnă, deci, semestrul european? După cum ați amintit și dumneavoastră, înseamnă, în primul rând, găsirea unei coordonări și a unei convergențe între bugetele naționale și bugetul Uniunii Europene. Este vorba de o transformare a bugetului european, care este un buget de repartizare a resurselor și a cheltuielilor, pentru a-l transforma într-un instrument strategic care să permită să se organizeze bugetele statelor membre într-un cadru cât mai european. Abordarea pe care am adoptat-o pentru bugetul din acest an este o abordare de reînnoire a naturii bugetului, având în centru guvernanța, care reprezintă deci un instrument strategic. Nu e ușor să coordonezi un buget ca al Uniunii Europene cu bugetele naționale, pentru că acestea respectă reguli diferite. Însă există o coordonare fundamentală și am început să lucrăm este la acest proiect. Este vorba de convergența pe obiective și convergența pe priorități. Aceasta este coordonarea pe care trebuie să o organizăm și la care trebuie să lucrăm. Nu e vorba de o coordonare de formă, este vorba de o coordonare de fond, una strategică. Astăzi, prioritățile Uniunii Europene sunt clare, sunt întipărite într-o strategie pe care o avem la dispoziție, cu care suntem de acord și pe care am discutat-o în repetate rânduri. E vorba de strategia Europa 2020 pe care am adoptat-o cu o largă majoritate. Această strategie reprezintă un pariu, are miza de a deveni o strategie completă care peste 10 ani să ofere Europei rezultate măsurabile. Este necesar, deci, ca de la bun început să fie implicate statele membre și responsabilitățile acestora, pentru că suntem primii care trebuie să definească strategia Uniunii. Însă, responsabilitatea și implicarea statelor membre a Uniunii Europene este fundamentală. Bugetul nostru trebuie deci să devină punctul de pornire, instrumentul simplu și clar care permite orientarea politicilor naționale. Să nu uităm că sunt prevăzute și planuri naționale de reformă. Așadar, există un efort de convergență pe plan național către nivelul european, absolut indispensabil dacă dorim să punem în practică politicile pe care le definim. Aceste obiective, obiectivele strategiei 2020, ne împing și la un proces de reflexie. Trebuie să facem tot ce putem pentru ca politicile bugetare să fie politici pe termen mediu și lung. Nu trebuie să se mărginească la o abordare pe câte un exercițiu financiar. Trebuie să fie politici permanent orientate către viitor. Politici care vizează să depășească obiective pe 12 luni obiective coerente pentru o perioadă mult mai lungă. Acesta este obiectivul unui buget de investiții, un buget ca cel al Uniunii Europene. Un buget de investiții pentru că toate cheltuielile Uniunii sunt făcute pentru investiții, dar și de pentru că este vorba de un instrument indispensabil pentru a se face investiții în urma crizei, datoria publică și alte probleme ce trebuie rezolvate la nivel național. Înseamnă, deci, că trebuie să se facă niște alegeri. Sigur că e ușor să privești invers acest proces. Statele și anume statele membre să încerce să găsească la nivel european resurse pentru ceea ce doresc ele să facă. Însă trebuie să avem exact perspectiva opusă. Trebuie ca politicile de la nivel național să fie ghidate de directivele Uniunii Europene. Acesta este scopul finanțărilor ce slujesc drept pârghie strategică pentru a se urma o anumită direcție. Obiectivele strategiei 2020 sunt deci uh, obiectivele prioritare ale bugetului pentru 2012, pentru că există cinci obiective foarte ambițioase și am dorit ca primul obiectiv să fie o Europa cu ocupare mai mare și cu locuri de muncă mai bune, nu doar mai multe. O Europa care să înceapă procesul de creștere. Trebuie să privim această strategie 2020 ca pe un instrument pe care Europa îl folosește pentru a combate criza. Așadar, în legătură cu 2012 există două cuvinte cheie. Trebuie să se țină cont, într-adevăr, de situația de austeritate și de dificultățile financiare ale statelor membre, dar trebuie să fim și conștienți de faptul că strategia 2020 nu a apărut din nimic. Ea a apărut ca o soluție, ca un răspuns la criză. Deci, e vorba de o strategie pe care trebuie să o punem în practică cât mai rapid, pentru că ea reprezintă reacția Europei la criză. Această strategie trebuie să ne permită să ieșim din criză și nu poate să fie la îndoială și nici periclitate, așa cum s-a întâmplat cu strategia de la Lisabona, după cum s-a menționat, pentru că statele membre doreau să opereze reduceri clare în buget. Repet, e vorba și de un buget de investiții și de cercetare, pentru că, dacă ne dorim ocupare, e nevoie de investiții. Trebuie să se investească în muncă, dar și în educație, în formare. pentru că sunt foarte mulți tineri pe continentul nostru. Însă există și probleme cu care doar tinerii au fost confruntați. Continentul nostru este foarte adesea depășit de concurența externă. Trebuie, deci, să investim mai mult în cercetare și în dezvoltare. Trebuie să și reformăm politicile tradiționale pentru a le face mai moderne. Acestea reprezintă elemente importante ale istoriei noastre și nu trebuie să fie uitate, ci reînnoite. De asemenea, va fi necesar să se păstreze o legătură foarte importantă cu bugetele naționale și trebuie ca bugetul nostru european să devină un instrument clar de orientare. Trebuie să invităm parlamentele naționale să înțeleagă cum este posibil ca la nivel național să se, creeze, să se creeze cele mai bune sinergii pentru a se atinge obiectivele din programul Europa 2020. Trebuie să se analizeze ce obiective trebuie puse în practică pentru a se reuși această coordonare. Trebuie să se implementeze politici și să se realizeze investiții care să creeze șanse. Acestea nu sunt posibile decât prin existența unei legături între nivelul național și nivelul european. Abia apoi toate acestea vor deveni realități și posibilități concrete pentru cetățeni. Mulțumesc, spune președintele. Dezbaterea este deschisă și prietenii noștri din parlamentele naționale au cuvântul. Am două hârtii deocamdată. Suntem aici în Belgia. Doamna Van der Merge de la Senat a cerut cuvântul. La parole Om să vă dau cuvântul pe măsură ce transmiteți cererile. Aveți cuvântul. Voorzitter, Eh, ik ben blij om hier vandaag de mogelijkheid te krijgen om... Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult să fiu prezentă astăzi aici în fața reprezentanților parlamentelor naționale și Parlamentului European și să pot vorbi despre una din provocările cele mai importante în momentul de față, despre cum putem să coordonăm politica bugetară. Este vorba de coordonarea bugetelor naționale care a ajuns la o limită în loc de a ne păstra la acest nivel național, trebuie să încercăm să găsim o cooperare și la nivel european cu provocările europene de astăzi. Aceasta ar trebui să fie obiectivul nostru de astăzi. Uniunea Europeană este o prioritate absolută. Trebuie să încercăm să folosim la maxim potențialul economic. Este vorba de asemenea de integrarea pieții interne pentru că aceasta mai nou trebuie să meargă mână-mână și cu o Europa socială. Pentru aceasta ne trebuie însă și o simplificare a legislației europene și un acces mai bun la finanțare, un sprijin mai clar pentru unele foruri care pot să devină mai importante pe viitor și trebuie să combatem în același timp tendințele de suprabirocratizare. În ceea ce privește mijloacele financiare la nivel european, mi-e teamă că în momentul de față ar fi dificil să cerem din partea statelor membre eforturi mai mari, pentru că fiecare stat are probleme de buget în momentul de față datoria și repartizarea datoriilor prin uh, emiterea de euroobligațiuni ar fi o posibilă ușurare a datoriei publice pentru statele membre. Însă aceasta n-ar trebui să ducă la o îngreunare a um, sarcinii impozitelor, sarcinii fiscale pentru întreprinderi și pentru cetățeni. Trebuie deci ca statele membre mai întâi să facă o evaluare a situației lor în ceea ce privește costurile care ar fi implicate. Sigur că eu acum sunt doar oaspete la dumneavoastră, dar poate că ar trebui să se calculeze la un moment dat și costurile operaționale. Nu vreau să mă bag prea tare în acest subiect. În ceea ce privește taxa pe tranzacțiile financiare sau tranzacțiile financiare în general, vreau să vă spun deci că Belgia, printr-o lege din 2004, s-a arătat Um, ca fiind una dintre susținătoarele uh, taxei pe tranzacțiile financiare. Prin uh, legea care a intrat în vigoare în 2004, însă nu putem uh, obține prea multe dacă alte state nu se alătură, nu ni se alătură și ele. Și ne-ar trebui probabil o directivă la nivel european. Acum, în ceea ce privește îmbătrânirea populației în Europa, trebuie spus că, ținând cont de situația demografică, ar fi important să încercăm să ne ocupăm de trei teme pentru uh, strategia 2020. În primul rând, o reducere a datoriei publice, în al doilea rând, o îmbunătățire a eficienței și, în al uh, treilea rând, o gestiune mai bună a sistemului de pensii, o um, adaptare a vârstei de pensionare. La noi, de exemplu, este 65 de ani. Ar trebui să existe stimulente fiscale pentru a putea obține anumite rezultate și pentru ca lucrătorii din Uniunea Europeană să fie mai mobili. Poate că ar trebui să găsim o portabilitate mai bună a drepturilor uh, la nivel european, mă refer aici mai ales la drepturile de pensii, dar nu vreau să intru prea mult în detalii. Trebuie să găsim o co- coordonare mai bună a supravegherii la nivel european a piețelor financiare și a dezvoltării piețelor uh, financiare. Avem nevoie de o coordonare în acest domeniu, așadar. De exemplu, ar fi bine să avem uh, un birou de uh, rating la nivel european. Ar fi nevoie de o agenție de rating la nivel european, după cum spuneam, care să urmeze reguli europene și care să ofere oarecum un pașaport european pentru uh, servicii financiare și pentru produse. Aceasta, bineînțeles, și cu participarea colegilor din regiunea mea. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. În ceea ce privește ultima dumneavoastră remarcă, crearea unui sistem de supraveghere la nivel european. Acesta putem spune că acest sistem s-a asigurat deja prin crearea a trei autorități la nivel european, una pentru bănci, una pentru asigurări și alta pentru piețele financiare. În ceea ce privește Deci, ultima idee pe care ați exprimat-o, agenția de rating, într-adevăr, aceasta se mai dezbate și la nivelul guvernelor și la nivelul Parlamentului European și va trebui să mai discutăm pe această uh, temă. Dau cuvântul acum președintelui Comisiei pentru Finanțe din Senatul uh, Regatului Spaniei, domnul Jordi Villajoana. Sper că am uh, pronunțat bine, se zice Joana, nu Juana, nu în catalană. Aveți cuvântul. Eh, președinte, eh, senadores, diputados, dip Mulțumesc. Domnule președinte, stimați eh, senatori și deputați, Aș vrea, în primul rând, domnule președinte, să vă mulțumesc că ne-ați convocat pentru prima dată, în conformitate cu tratatul de la Lisabona. Ne-ați convocat la această reuniune care mi se pare foarte interesantă, având în vedere contextul în care are loc, criza economică ne cere să ne coordonăm. Un senator vorbea despre calendare mai potrivite, însă mie mi se pare că această reuniune vine la momentul potrivit și uh, cred că vom putea transmite rezultatul discuțiilor noastre în parametre naționale. Suntem de acord cu obiectivele strategiei 2020. Crearea de locuri de muncă este un obiectiv prioritar, este unul dintre obiectivele cheie. Circa uh, șomajul la ora actuală este extrem de mare printre tineri, se ajunge la 40% în uh, unele țări, 40% din tineri nu, sunt, uh, nu au un loc de muncă și trebuie să ne coordonăm bugetele pentru a atinge acest obiectiv al creării de locuri de muncă. Trebuie să fie o prioritate în bugetele noastre. Al doilea element este competitivitatea. Europa trebuie să devină mai eficace, mai competitivă sunt elemente fundamentale cu care suntem de acord și care se găsesc în strategia 2020. Trebuie să putem inova, să conferim o valoare adăugată produselor noastre, să avem produse mai competitive, mai bune și pentru asta e nevoie de inovare. În bugetul european e nevoie de o linie care să încurajeze inovarea acest lucru se face de altfel deja în Europa și este esențial pentru multe sectoare. Un alt element al strategiei 2020 este formarea profesională. Dorim ca rata abandonului să nu depășească 10%. Vrem de asemenea ca procentul celor care au acces la studii superioare să fie cât mai mare. Trebuie să investim în uh, pregătirea profesională pentru ca tinerii să aibă perspective de viitor cât mai bune. Un alt punct important este acela al investițiilor în infrastructuri. Europa a investit deja mult, a ajutat multe țări să investească în infrastructuri. Bugetele sunt mai mici astăzi, deci este mai greu, însă nu trebuie să uităm să investim la nivel național și european. Investițiile acestea trebuie să ducă la creștere de productivitate și competitivitate. Trebuie să ne axăm pe aceste investiții. Trebuie să ne coordonăm de asemenea. Spania, de exemplu, are nevoie de culoare feroviare pentru transportul de mărfuri. Spania reprezintă circa 60%, exportă circa 60% din produse și acest culoar este indispensabil. Este important de asemenea să existe un culoar atlantic. Pentru Spania este prioritar ca Europa să colaboreze la aceste proiecte de investiții care permit îmbunătățirea productivității și competitivității. Acum câteva săptămâni a avut loc o reuniune la Budapesta și Ungaria a declarat de asemenea că are nevoie de investiții în transporturile de mărfuri pe calea ferată. Este deci o prioritate peste tot în Europa. La ora actuală, ne așteptăm la bugete destul de mici și tendința este să se elimine investițiile în infrastructuri, însă ar fi o eroare pentru că avem nevoie de Europa mai productivă, mai competitivă și dacă eliminăm investițiile în infrastructuri, în uh, căile ferate, uh, pierdem foarte mult. Mulțumesc! domnule președinte al Senatului, ați uh, atins punctul cel mai delicat, cel mai important. Suntem cu toții obligați să facem economii bugetare de neimaginat în trecut și tentația este să reduci investițiile. Trebuie să vedem cum putem evita acest lucru. Și fondul regional, fondul de coeziune, joacă un rol foarte important în acest sens. Chiar și într-o țară, cum este țara mea, Franța, o treime din investițiile publice sunt uh, finanțate de fondul regional și proporția este și mai importantă în țările coeziunii. Trebuie să ne asigurăm așadar că nu se sacrifică investițiile atunci când se fac aceste economii necesare. Are cuvântul în continuare domnul Pavel Arndt, președintele Comisiei pentru Finanțe Publice din Parlamentul polonez. Îmi cer scuze dacă am pronunțat greșit numele dumneavoastră, domnule președinte. Polonia va asigura președinția Uniunii Europene în al doilea semestru al acestui an și vom negocia cu Polonia bugetul pe anul 2012 al Uniunii. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, panie i panowie. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mi se pare că dezbaterea de aici este foarte interesantă, dezbaterea pe tema coordonării politicilor economice și bugetare. Aș dori să vă prezint câteva comentarii din perspectiva poloneză pe această temă. Crearea semestrului european din dorința de a ameliora guvernanța economică în Uniunea Europeană merită să fie susținută. O mai bună coordonare a politicilor bugetare și economice în statele membre pare indispensabilă, după cum a arătat criza financiară mondială. Trebuie să ne străduim să îndepărtăm diviziunile din Uniunea Europeană. Europact și Europlus Pact sunt două proiecte pe care le salutăm. Forța Uniunii Europene este reprezentată de moneda ei puternică și de economia competitivă. Și de asemenea, uh, considerăm că o integrare mai mare în acest pact va spori uh, perspectivele de dezvoltare ale Uniunii Europene. Parlamentul este un participant activ în uh, sporirea competitivității europene. Acțiunile menite să consolideze guvernanța economică și cele care trebuie să um, înăsprească pactul de stabilitate sunt foarte importante și trebuie să se continue de asemenea să se implementeze obiectivele strategiei Europa 2020. Trebuie să se accelereze consultările Parlamentului în domeniul finanțelor publice. De asemenea, interacțiunea cu sectorul public trebuie să se accelereze reformele structurale. Polonia nu face parte din zona euro, Însă, efectele turbulențelor din zona euro se resimt cât se poate de puternic și la noi în țară. De aceea, condițiile din zona euro trebuie să fie înăsprite, pentru că acest lucru nu este doar în interesul statelor din zona euro, ci și al Poloniei și al altor state. Trebuie să se eh, consolideze brațul de prevenire din pactul de creștere și stabilitate și să se acorde o mai mare pondere criteriului datoriei publice. Ar trebui să ne asigurăm că și criteriile fiscale sunt mai transparente și că datele sunt comparabile. Și mai ales trebuie să ne concentrăm pe crearea de condiții egale pentru toți în evaluarea situației fiscale a statelor membre. Unele au început reformele structurale, mai ales reformele pensiilor. Vă mulțumesc! Merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte! Aș mai adăuga că admirăm cu toții modul în care Polonia a reușit să fie singurul din cele 27 de state membre care a traversat criza economică mondială fără să-i scadă produsul național brut și acum să aibă din nou o bună rată de creștere. Cred că avem cu toții multe de învățat din exemplul polonez. Îi dau acum cuvântul domnului Massimo Garvalia, vicepreședintele Comisiei Bugete din Senatul Italian. grazie eh, Già dalle... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. I-am ascultat înainte pe raportorii pe acest subiect și am ascultat colegii din celelalte parlamente naționale. Este vorba de o mai bună coordonare a politicilor bugetare ale statelor membre. Despre aceasta vorbim. Avem nevoie de această coordonare la două niveluri. În primul rând, cu siguranță avem nevoie de o coordonare la nivelul planurilor de reformă. Consiliul de Miniștri la noi în uh, Italia trebuie să decide astăzi planul național de reformă, chiar astăzi se votează. Și unele subiecte sunt extrem de actuale și, de fapt, fac parte din strategia Europa 2020, așa cum uh, a fost ea uh, creată la nivel european. E vorba de o creștere fără deficit, care este obiectivul nostru, dacă pot spune pe scurt. Este vorba însă de câteva prevederi pe care vreau să vi le redau în cinci părți. Întâi, consolidarea bugetelor, bugetului public. Am uh, obținut deja rezultate foarte bune, dacă este să ne uităm la situația generală. În anul 2012 vrem să ne aflăm cu datoria uh, publică sub 3%. Anul trecut am fost la 4 până la 5% cu această datorie, 0,6% mai puțin decât uh, s-a stabilit de la început. Cheltuierile publice din acest an vor uh, trebui scăzute cu 50%. Dacă e să comparăm cu produsul social brut ceea ce este deja un obiectiv, obiectiv destul de măreț. Apoi trebuie să sporim și productivitatea și competitivitatea. Încercăm să adaptăm mai bine salariile la productivitate. Mai există și alte, alți pași importanți în această acțiune, cum ar fi, de exemplu, ocuparea, piața muncii, care este o provocare importantă de asemenea pentru noi. Ne gândim aici mai ales la femei și la tineri, mai ales din sudul țării noastre. Iar apoi mai trebuie să lucrăm și la simplificarea procedurilor, pentru ca să încercăm să ușurăm sarcina economiei și să eliberăm calea producției. Mă gândesc aici mai ales la inovare. Vorbesc deci de două niveluri la fiecare din aceste puncte. Pe de o parte, coordonarea și deci folosirea fondurilor de coeziune. La acest capitol trebuie spus că facem eforturi. Pe de o parte, încercăm să obținem o coordonare mai bună a diferitelor regiuni din Italia. E vorba de infrastructurile cele mai importante de proiectele mari de infrastructură și de coordonarea instituțiilor care sunt responsabile pentru aceste infrastructuri. Și la acest capitol trebuie menționată cofinanțarea, coordonarea politicii europene cu cea națională, pe scurt, dar uh, această coordonare nu este prea simplă. Avem probleme mai ales în legătură cu pactul de stabilitate și mai ales la nivel local. Câteodată avem fonduri, dar nu avem posibilitatea de a le utiliza din cauza pactului de stabilitate. Și aceasta nu face decât să întârzie o investiție importantă. Ar fi bine dacă Parlamentul European ar putea să găsească eventual și o altă formă de atingere a acestor obiective, o altă formă de intervenție pentru accelerarea proceselor de folosire a mijloacelor financiare. Tocmai pentru că aceste fonduri sunt destul de limitate. Pentru toți, cred că aceasta ar fi un obiectiv esențial. O altă prioritate ar fi să încercăm să diminuăm efectul de bumerang. Dacă, de exemplu, fondurile devin foarte dependente de pactul de stabilitate. Mulțumesc, spune președintele. Acum are cuvântul domnul Vorujan Vosganian, președintele Comisiei Economice a Senatului din România. Merci, merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă acces pe subiectul dezbaterii noastre, coordonarea bugetelor naționale. România susține programul 2020 Însă nu este un miracol, pentru că toate țările au susținut și strategia de la Lisabona și cu toate acestea rezultatul nu a fost cel sperat. Nu e suficient, deci, să îți acorzi sprijinul cu declarații oficiale. Unul dintre scopurile semestrului european este de a face o evaluare cu privire la stadiul strategiei 2020 în fiecare an. Este unul dintre rolurile cheie ale semestrului european. Apoi, s-a discutat aici foarte mult despre ocupare, competitivitate și așa mai departe. Opinia mea este că trebuie să definim rolul bugetului. Toate instrumentele de care dispunem, ajutoare de stat, parteneriatele public-privat, investițiile pentru a susține comerțul extern și așa mai departe. Sunt instrumente importante și trebuie să discutăm despre rolul activ al statului în atragerea investițiilor private în proiectele importante pe plan național și european. Părerea mea este că trebuie să schimbăm puțin abordarea internă în ceea ce privește bugetul. Trebuie să facem un apel la adresa Parlamentelor Naționale pentru ca acesta să redacteze un raport cu privire la implementarea strategiei 2020. În țara mea, guvernul meu prezintă un raport cu privire la indicatorii macroeconomici, cu privire la situația economiei în general. Trebuie să adăugăm un raport special cu privire la strategia 2020 guvernanța economică și așa mai departe, pentru a evalua mai bine abordarea fiecărui guvern în parte. Și încă două elemente. Trebuie să creăm o metodologie comună, pentru că toate bugetele sunt diferite. Și nu vom uh, reuși să avem o abordare coerentă având în vedere că situațiile sunt atât de diferite și e greu să realizezi o coordonare a bugetelor dacă fiecare țară are un nivel diferit al venitului ca procent din PIB. 32% în țara mea, 48% din PIB în alte țări. E foarte greu să creezi o strategie comună și să faci corelații între structura cheltuielilor dacă veniturile sunt atât de diferite din punctul de vedere al procentului din uh, PIB. După cum spuneam, 32% în uh, România, 48% în alte țări. Trebuie să stabilim principii, obiective comune, dar și metodologii comune pe viitor ar fi nevoie de o mai bună coordonare între diferitele țări în ceea ce privește mobilizarea resurselor financiare uh, ca proporție din uh, PIB pentru atingerea diferitelor obiective. Mulțumesc, domnule președinte. Aveți dreptate când insistați asupra faptului că până acum această întâlnire anuală care este prevăzută în cadrul semestrului european a avut un caracter foarte auster. Fiecare spune cum face economii și cum anume înghite acea pilulă amară. Este ca o pedeapsă anuală. Ori nu ne putem uh, mulțumi cu niște întâlniri în care să vedem cum ne pedepsim în fața cetățenilor. Trebuie să arătăm și că pregătim viitorul. Și dacă tot există aceste întâlniri, ar fi bine să vedem ce eforturi facem pentru a cheltui mai puțin, dar trebuie să folosim această ocazie și pentru a vedea cum pregătim viitorul, cum pregătim finanțarea cheltuielilor. Pentru a face acest lucru în mod util, Ministerul Finanțelor din fiecare țară atunci când pregătește proiectul de buget anual, trebuie să prezinte tabele din care să reiasă ce parte din bugetul anual contribuie la finanțarea obiectivelor strategiei 2020. La ora actuală, lucrurile nu stau așa în majoritatea țărilor. Există bugetul național pe de o parte și obiectivele europene pe de altă parte. Trebuie să vedem dacă putem corela cele două. Dacă vrem ca această întâlnire anuală din cadrul semestrului european să vorbească și despre viitor, trebuie să pornim de la datele disponibile la nivel național și la fel la nivel european. Veți vedea în dosarele dumneavoastră că am cerut Comisiei Europene să ne spună care au fost liniile bugetare din bugetul de anul trecut care finanțau obiectivele 2020. Am solicitat acest exercițiu intelectual și întrebarea este dacă vom face din acest exercițiu un exercițiu politic. După ce am mers în sudul Europei, mergem spre nord și îi dau cuvântul unui reprezentant al Parlamentului suedez, Göran Peterson, din Comisia pentru Finanțe. Stimate coleg, aveți cuvântul. Herr talman, det enligt min uppfattning viktigaste för EUs Mulțumesc. Domnule președinte, cred că este foarte important ca bugetul european să aibă la dispoziție mijloace pentru dezvoltare și asta pentru dezvoltare în statele membre, pentru că dacă există creștere în statele membre, atunci cresc bugetele europene și crește și susținerea de la nivel comunitar. Guvernul suedez a prezentat astăzi Parlamentului suedez orientările pentru exercițiul următor. Se pune accentul pe creștere, ocupare, muncă și stabilitate financiară. Și dacă examinăm aspectul macroeconomic pentru 2011, constatăm că va fi o creștere de 4,6% a veniturilor. Deci vom avea 0,3% excedent. Pentru 2012 avem 3,8% creștere cu un excedent de 1,8%. Pentru 2013 evaluăm 3,6% creștere și un excedent de 2,8%. E vorba, deci, de creștere economică în sine, ceea ce implică că bugetul Uniunii Europene va fi consolidat. Acest lucru reprezintă o bază bună pentru abordarea strategiei 2020. În ceea ce privește bugetul pe termen lung al Uniunii Europene, este important să aibă loc o reformă radicală. Trebuie să ne concentrăm pe creștere și, de asemenea, pe dezvoltare, pe cercetare, pe educație, și poate să acordăm mai puțină asistență pentru agricultură. Aș dori să mai comentez niște aspecte abordate aici. E vorba de uh, impozitarea tranzacțiilor financiare. În anii 80, Suedia avea o taxă similară pentru noile experiențe financiare. Dacă dorim să funcționeze o astfel de taxă, ea trebuie să fie introdusă la nivel mondial și să funcționeze la fel în toată lumea. În Suedia s-a întâmplat că cei care făceau tranzacții s-au mutat, au plecat de pe piața financiară suedeză și baza fiscală s-a topit ca untul la soare. Aceasta este practica suedeză la ora actuală și e o taxă foarte dificilă. În ceea ce privește coordonarea la nivel comunitar, Cred că îi reprezintă o idee excelentă și în documentele ce ne-au fost distribuite înainte să înceapă reuniunea, cred aici că punctele 8 și 10 din document merită foarte multă atenție. Trebuie să existe o coordonare sporită și să câștigăm cu toții. Mulțumesc! Mulțumesc! Notăm tot ce ați spus mai ales, mai, mai ales faptul că Suedia a reușit să mențină o rată de creștere destul de mare pentru o perioadă de timp destul de lungă în comparație cu partenerii și are mai ales o creștere sănătoasă. Anumite state, printre care și țara mea, admiră rezultatele suedeze. Am luat notă și de experiența din domeniul taxei pe tranzacțiile financiare, și, de asemenea, ce concluzii se pot trage dintr-o astfel de experiență după cele obținute în Suedia. Rămânem tot în nord și dau cuvântul reprezentantului Danemarcei. Îmi cer scuze pentru cum citesc numele, Pierre Olsen Dir, de la Parlamentul din Danemarca. Doamna Pia Olsen øh, øh, Dig. Er Mulțumesc, domnule președinte. Cred că este foarte important ca strategia la nivelul Uniunii Europene să fie una coerentă și țările membre să se sprijine reciproc. Am văzut obiectivele din strategia 2020, mai multă ocupare, mai multă creștere, mai multă cercetare și formare profesională, inovare. Toate acestea sunt obiective politice foarte frumoase, dar ele nu vor putea fi susținute neapărat de obiectivele pe care le avem în pactul european. Pentru că în Europact e vorba de limitarea vârstei de pensionare și așa mai departe. Dacă cele două părți, cele două documente nu sunt complementare, va fi dificil să ne atingem aceste obiective. Discuția despre semestrul european este una centrală în acest context. Avem și dezechilibre macroeconomice care trebuie depășite, în primul rând. Dacă vrem să atingem toate aceste obiective, atunci noi vedem ca fiind foarte utilă propunerea Parlamentului European, și anume ca ocuparea să fie pe primul loc, ceea ce înseamnă că sectorul financiar trebuie să fie folosit ca indicator. Trebuie deci să ne gândim cum uh, am putea să păstrăm uh, mijloacele financiare tradiționale, dar cum să dezvoltăm în același timp și mijloace financiare noi. Aceasta merită o discuție, cred eu, mai ales având în vedere contextul bugetului european. Ideea centrală în această discuție este că trebuie să lăsăm spațiu și pentru politica națională. Politica națională trebuie să poate să se dezvolte, dar în uh, bugetul european noi trebuie să avem grijă ca strategia 2020 să fie reflectată. Deci trebuie să ne concentrăm mai mult pe cercetare și pe inovare și mai puțin pe politica agricolă tradițională, de exemplu. Desigur că politica agricolă tradițională este importantă, trebuie însă să nu uităm că avem de stimulat mai degrabă cercetarea și inovarea. Acum, în ceea ce privește serviciile financiare, s-au făcut propuneri și în acest domeniu trebuie tratată tema la Consiliu, am putea să ne gândim, de exemplu, pe o, la o taxă de, pe corporații mai ridicată sau uh, la o armonizare mai bună a taxei pe corporații, pentru că există diferențe foarte mari în Europa. Irlanda, de exemplu, știți care este situația cu taxă foarte joasă și aceasta duce la o concurență de loială între statele membre în general, economia nu poate să prospere dacă există astfel de diferențe. S-a discutat mult acest subiect și totuși nu s-au făcut progrese. Este momentul, deci, să înțelegem că mijloacele financiare la nivel național nu vor crește. Dacă Uniunea Europeană vrea să-și sporească bugetul, atunci e nevoie de surse noi. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Dau cuvântul acum compatriotului meu, Jean Cobert, care reprezintă Asamblea Națională din Franța. Oui. Merci, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea, în primul rând, să vă spun că Europa nu mai poate dezamăgi. Ați vorbit despre strategia de la Lisabona, Ați spus chiar dumneavoastră că a fost un eșec. Nu știu dacă aș fi folosit acest uh, termen, însă, în orice caz, cetățenii s-au săturat să aibă visuri de șarte. Pe de altă parte, există un uh, anumit consens în privința obiectivelor strategiei 2020. Întrebarea este cum le vom atinge însă. Este prima întrebare pe care ne-o punem în măsura în care fiecare stat în parte poate face propriile alegeri, alegeri diferite de cele ale celorlalte state. Și discursul uh, predominant, și anume că acest lucru nu se poate face decât uh, scăzând uh, bugetele, este un discurs care nu este bun pentru că cetățenii sunt cei care plătesc. Dacă considerăm că relansarea economică trebuie să se facă prin reducerea contribuțiilor sociale, ne dăm seama că se crește datoria. Este experiența pe care am avut-o în ultimii ani. Trebuie deci să fim extrem de riguroși și să ne punem întrebarea de unde facem rost de mijloace se pune și problema transferurilor. În țara mea am văzut că statul se retrăgea, însă interveneau colectivitățile teritoriale sau se solicitau fonduri de la Bruxelles. Toate asta pentru a spune că mai e cale lungă până la echilibrul pe care și-l doresc unii și alții. Dacă fiecare țară în parte ajunge însă la un echilibru, aș vrea să adresez o critică Parlamentului European. Ambițiile anunțate sunt foarte mari, fie că e vorba despre politicile agricole și Franța își dorește foarte mult ca aceste politici să continue pentru că sunt necesare pentru menținerea agriculturii, pentru uh, apărarea agriculturii care este esențială pentru autonomia Europei politicile de coeziune, de cercetare, politicile de infrastructură sunt la fel de importante. După cum spuneam, bugetul Uniunii Europene ar putea fi cheltuit în totalitate pentru politici de infrastructuri. Trebuie, deci, să vedem care sunt prioritățile și uh, nu trebuie să ne fixăm uh, ambiții prea mari fără a fi siguri că putem și să venim cu mijloace financiare. Pe de altă parte, nu vrem să creăm datorii noi. Eu sunt pentru euroobligațiuni cu condiția ca obligațiuni să fie folosite pentru investiții care să fie investiții de viitor pentru că dacă facem uh, calculul și vedem în ce am investit în trecut și cu ce rezultate, am putea avea surprize foarte neplăcute. Mulțumesc, stimate coleg și compatriot. Investițiile de viitor din trecut uh, au uh, fost sau nu în beneficiul prezentului. Este o întrebare filozofică, dar observația este justă. Este adevărat că trebuie să reflectăm la buna utilizare a bugetului european și la prezentarea cifrelor. Ați dat un exemplu bun. Comisia Europeană spune adesea că pentru a realiza infrastructurile de transport de persoane, mărfuri, transport de energie și comunicații, Uh, e nevoie de 300 uh, de miliarde de euro. Ori cifrele acestea nu înseamnă nimic, pentru că se pun uh, la un loc investițiile private, e clar că e nevoie de investiții private, nu vom finanța transportul energiei din surse publice de finanțare. Există însă domenii în care e nevoie de fonduri publice pentru că rentabilitatea apare mai târziu. Nu putem purta o dezbatere politică dacă toate aceste lucruri nu sunt foarte bine clarificate. Domnul Negri, Comisia pentru Finanțe din Luxemburg. Mulțumesc, domnule președinte. Credeam că este adevărat că trebuie să se financeze cercetarea și dezvoltarea, însă aș vrea să pun o întrebare în cadrul perspectivei bugetului 2014-2020, ținând cont de, la, de catastrofa atomică din Japonia, pentru că cred că nu s-a reorientat suficient politica energetică. În anexa 1 se vede că dezafectarea centralelor atomice mai prevede 43,7% și, uh, de asemenea, se vorbește despre dezvoltarea energiei de fuziune în cadrul proiectului ITER, care ar fi compromisă. Eu vreau să întreb dacă în perspectiva bugetului până în anul 2020 s-ar putea pune mai mult accentul pe cercetarea și dezvoltarea energiilor regenerabile și să se găsească medie în acest sens. Merci, mon cher collègue. Mulțumesc, stimate coleg. Într-adevăr, iată o întrebare pe care trebuie să ne o adresăm în legătură cu obiectivele 2020. Voi încheia această rundă de luări de cuvânt ai reprezentanților din Parlamentele Naționale, dând cuvântul președintei Comisiei de Finanțe și Buget de la uh, Parlamentul Belgian. Mulțumesc, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, voi începe intervenția mea prin a vă spune că sunt de acord cu grijorarea dumneavoastră cu privire la implicarea parlamentelor naționale în toate aceste procese, mai ales în procesul semestrului european. Dacă felul în care un stat membru își organizează bugetul se lovește de obiecțiile Comisiei sau ale Consiliului. De acum încolo, Parlamentul va trebui să rectifice acest buget, care fusese însă adoptat înainte de Parlamentele Naționale. Așa este regula acum. Acest exercițiu nu este deloc ușor de înțeles în calitate de parlamentar și nu este nici foarte simplu să ne dăm seama în ce măsură va mai exista posibilitatea de a orienta politicile naționale pe baza acestui refuz care ar veni de la nivelul european. Este deci adevărat că în cadrul forurilor noastre parlamentare, aceasta este una din îngrijorările și din discuțiile pe care le purtăm foarte des cu guvernul nostru, chiar dacă, într-adevăr, guvernul nostru este un pic ad interim în momentul de față, o țară un pic mai complicată a noastră, după cum știți. În intervenția mea am dorit însă să insist asupra rolului pe care îl poate juca rolul, nivelul european de susținere și în același timp de ghidare a politicilor naționale în legătură cu obiectivele strategiei europene 2020. Este evident că trebuie să reușim să ne reorientăm economiile noastre atât în tipul de produse cât și modul de producție pe care le vom favoriza pe viitor, trebuie să ne orientăm către o dezvoltare mult mai durabilă, mult mai ecologică. Ar fi foarte interesant să încercăm să valorizăm bugetul european mai bine, care să permită o scară mai largă și deci o stimulare a economiilor naționale către acele investiții care permit mai multă dezvoltare, mai multă cercetare și o nouă economie, dar și o stimulare a economiei transnaționale. Mă gândesc aici la rețelele de transport, la energie, dar și la energiile regenerabile, la eficiența energetică și la construcțiile noi care vor fi necesare pentru acest tip. În uh, cazul Belgiei, la nivelul politicii regionale, dacă nu avem aceste ajutoare, aceste orientări din partea nivelului european, va fi foarte dificil să atingem aceste obiective, chiar dacă ele sunt profund integrate în politicile pe care le elaborăm. Dacă nu obținem așadar acest sprijin de la nivelul european, va fi mult mai greu să le impunem, să le atingem, pentru că avem nevoie de mijloace financiare foarte puternice, economii de scară destul de mm, importante și este nevoie în aceste proiecte și de legături strânse cu țările vecine. Ne interesează deci ce se întâmplă în momentul de față cu semestrul european, cu recomandările în domeniul guvernanței economice și de pactul pentru euro. Și ceea ce observăm este că locul, poziția investițiilor publice, atât în cercetare și inovare, cercetare um, și uh, sănătate și lupta împotriva um, sărăciei, care este și ea un obiectiv al Europei 2020, deci ca aceste obiective să fie considerate ca fiind investiții și nu cheltuieli publice care încarcă sarcina bugetului. Trebuie să fie totul, bineînțeles, foarte transparent, trebuie totul să fie situat în cadrul obiectivelor care au fost trasate în general, dar este important, deci, că în această perioadă de austeritate să existe totuși investiții pe termen lung care să fie activate, făcute de către sectorul public, pentru a atinge obiective care poate nu sunt rentabile decât foarte mulți ani după aceea și totuși este o prioritate. Avem într-adevăr aici mai multe îngrijorări având în vedere exigențele pe care le avem în același timp de competitivitate salarială, de sistem de pensii, tot de asemenea în concurență, reducerea de cheltuielilor publice, care sunt întotdeauna primele pe lista de respectat uh, pentru statele membre în contextul european. Iată deci că, cum uh, cred eu, că ex, un schimb uh, de experiențe între statele membre și uh, Uniunea Europeană și de asemenea o colaborare și comunicare foarte bună este foarte utilă pentru că ne permite să explicăm mai bine ceea ce se întâmplă decât să rămânem undeva în sfera principiilor de liberalizare, de implicarea privatului, de refuz al cheltuielilor publice sau a investițiilor publice. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă președinte, spune domnul președinte al Comisiei. Toate parlamentele naționale reprezentate aici au putut să ia cuvântul. Mai dorește însă cineva, mai doresc alți parlamentari naționali să ia cuvântul acum și propun deci să trecem acum pe partea cealaltă la Parlamentul European. O avem pe doamna Berez, care este în sală, care face parte din Comisia ECON și este și raportor pe tema procedurii semestrului european. Spre deosebire de ceea ce se întâmplă la multe parlamente naționale, în Parlamentul European avem două comisii diferite care se ocupă de acest subiect, Comisia pentru Bugete, care suntem noi, și Comisia ECON, Comisia pentru Afaceri Economice. Doamna Berez, care are mai multe roluri în Parlamentul European, este președintă la Comisia pentru Economie și Afaceri Sociale și în același timp este și raportor în Comisia ECON pe tema semestrului european și vă va spune câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. E adevărat că Parlamentul European are două comisii diferite, însă Comisia Econ, Econ are competențe în ceea ce privește Pactul de Stabilitate și Creștere Economică și uh, are o cooperare strânsă cu Comisia pentru Bugete. Într-adevăr, sunt uh, responsabile cu acest raport de inițiativă în ceea ce privește procedura semestrului european în cadrul Comisiei ECON. În acest stadiu nu este vorba despre un raport cu privire la conținut. Întrebarea care se pune este cum se poate încadra discuția bugetară din statele membre în uh, semestrul european cum putem coopera. Au existat mai multe inițiative care au venit din partea Parlamentului European sau din partea Parlamentelor Naționale pentru ca la un moment dat să existe o manifestare de ordin politic. Pentru că dacă mă uit la calendar așa cum se prefigurează el, constat că în luna ianuarie Comisia Europeană vine cu un document de referință, care este analiza anuală a creșterii economice. Nu se știe clar dacă în acest document se va evalua ce s-a întâmplat în anul precedent sau dacă documentul va defini orientările politice și economice pentru anul care urmează. Impresia mea este că documentul acesta va aborda ambele chestiuni, însă în orice caz trebuie să dezbatem aceste lucruri cu dumneavoastră și cu Comisia Europeană. Pe baza acestui document, Consiliul European, șefii de state și de guverne, deci, în Consiliul European din primăvară, din luna martie, vor adopta ceea ce trebuie să fie cadrul de referință pentru bugetele statelor membre. Bugetele statelor membre vor fi predefinite prin aceste programe naționale de reformă care sunt în curs de elaborare în fiecare stat membru în parte. Capacitatea dumneavoastră de intervenție înainte de depunerea acestor programe este o capacitate foarte limitată. Nu vreau să intervin eu aici, însă trebuie să țineți cont de această dimensiune. Suntem în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European aici. Și există un aspect care ne interesează în mod deosebit, aspect la care trebuie să reflectăm împreună. Odată ce ne-am pus de acord asupra strategiei Uniunii Europene, bugetele statelor membre se adaugă la această strategie, pentru că bugetul Uniunii Europene nu este suficient de mare pentru a avea o greutate suficient de mare pentru a materializa această strategie. De exemplu, cercetarea și dezvoltarea. Dacă vrem să câștigăm bătălia care se prefigurează, chestiunea aceasta este fundamentală. Atunci când se discută bugetul Uniunii Europene, trebuie să acordăm o importanță foarte mare acestor capitole. Însă, dacă bugetele statelor membre merg într-o direcție total diferită, asta pune probleme reale. Cred că criza pe care o traversăm și propunerile Comisiei Europene cu privire la acest semestru european ne obligă încă o dată să identificăm spațiul politic în care să putem dezbate în mod public orientările politice și economice și în care să reflectăm la această complementaritate între bugetul Uniunii Europene și bugetele statelor membre. De unde propunerea mea de a avea o intervenție în acest cadru și mulțumesc domnului Lamasur pentru că mi-a dat uh, această posibilitate. Mai adaug ceva. Sunt uh, frapată să văd că din punctul de vedere al Comisiei Europene, semestrul european nu integrează decât în mod formal dimensiunea parlamentară. Eu cred că parlamentele naționale și Parlamentul European trebuie să își inventeze locul pe care trebuie să-l ocupe în acest proces. Este cu atât mai important cu cât acest proces nu trebuie să ducă la sancțiuni birocratice. Este un spațiu politic, este o arenă politică pentru că e vorba despre politicile bugetare care sunt uh, implementate și dacă nu sunt dezbătute în cadrul unui uh, un, în, în, într-un cadru politic, există riscuri pentru funcționarea democrațiilor noastre. Iată ce doream să spun în dezbaterea din această dupămasă. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Pervanș. Toată lumea a înțeles că odată cu această procedură a semestrului european apare ceva complet nou. Proiectele de bugete sau proiectele preliminare de bugete naționale vor fi supuse unei dezbateri la Bruxelles. Dar atenție! La Bruxelles însă nu sunt discutate de către Bruxelles. Nu Comisia Europeană este cea care evaluează proiectele de bugete naționale, nu Parlamentul European. Fiecare țară în parte va analiza bugetele celorlaltor țări. Cei 27 de prim-miniștri și de miniștri de finanțe se vor reuni pentru a își evalua unii altora bugetele. Comisia Europeană va avea o opinie, însă nu instanțele europene sunt cele care vor lua decizii. Cred că e important să se înțeleagă acest lucru. Nu vorbim despre un proces comunitar. E vorba despre o analiză în comun a bugetelor naționale. Însă, mi se pare mie că problema politică este că dacă nu există o intervenție oficială, formală, a parlamentelor și mai ales a parlamentelor naționale, nu va exista o dezbatere publică. Și orientările care vor uh, reieși din Consiliul Ministrilor de Finanțe sau din Consiliul European, aceste orientări nu vor face obiectul unei dezbateri publice contradictorii și nu vor face obiectul unui vot într-un parlament. Și asta pune o problemă de legitimitate uh, democratică, pune o problemă de funcționare în ceea ce privește aceste decizii care sunt esențiale pentru țările noastre. Iată de ce cred că trebuie să vedem cum putem remedia acest dezechilibru care se va crea. Cum putem introduce cât mai curând, cu putință în procedură, un control parlamentar, o dezbatere parlamentară. Am sub ochi un document, un document care vă este adresat, cred, care a fost pregătit de către serviciile Comisiei Europene și acest document cuprinde un tabel care se întinde din ianuarie până în iulie și descrie diferitele etape ale procedurii semestrului european. Ori parlamentele nu figurează aici. Este șocant, este inimaginabil. După cum spunea Pervanș Șverez, totul începe cu o anchetă anuală a Comisiei Europene cu privire la creșterea economică, urmează o dezbatere în Consiliul de Miniștri, dezbatere din care ies orientări. Parlamentul European va dezbate, pentru că Parlamentul European dezbate tot timpul. Însă, de data aceasta, vizat nu este bugetul nostru, ci bugetul dumneavoastră. După aceea, va interveni un summit european în luna martie și, la mijlocul lunii aprilie, în fiecare țară în parte, adoptarea de programe naționale de stabilitate și convergență. Acum, presupun că totul depinde de fiecare țară în parte, însă parlamentele naționale vor avea un cuvânt de spus în elaborarea acestor programe, însă va fi deja puțin cam târziu, pentru că Consiliul European va fi dezbătut deja. Și mi se pare că ne confruntăm cu o problemă care ar putea fi foarte gravă. Pentru că dacă nu se poartă o dezbatere publică de amploare în parlamentele noastre cu privire la aceste alegeri care se fac cu ușile închise, în secret, de către conducătorii noștri, opiniile publice se vor revolta la un moment dat. Dacă deciziile luate ar fi decizii plăcute, populare, s-a luat decizia de a se distribui bani, toată lumea e uh, bogată, creșterea economică este în floare. Lucrurile ar sta foarte bine, însă, din păcate, lucrurile nu vor sta așa și atunci trebuie să vedem cum pot interveni parlamentele naționale și aș fi tentat să spun că trebuie să intervină din prima zi pentru ca toată această procedură să ducă la o dezbatere publică transparentă în care parlamentele naționale să joace un rol. Mai am solicitări din partea parlamentelor naționale și colegii din Parlamentul uh, European au de asemenea dreptul să se exprime dacă doresc, pentru că aici suntem cu toții egali. Îi dau cuvântul unui reprezentant al Camerei Deputaților din România, domnul Adrian Nițu, care este vicepreședinte al Comisiei. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să subliniez faptul că acum suntem la jumătatea drumului în semestrul uh, european. Am discutat uh, astăzi despre coordonarea bugetară. Într-o dezbatere recentă pe tema semestrului european în Parlamentul European, am uh, constatat că există o așa numită gelozie constituțională între parlamente și guverne, referindu-se astfel la semestrul european. Din cauza aceasta, astăzi, dezbaterea de astăzi, are toate șansele să fie una eficientă și să contribuie la guvernanța economică europeană chiar dacă rolul parlamentelor naționale nu a fost menționat explicit la începutul semestrului european. După cum a menționat și colegul meu din Italia mai înainte, obiectivele strategiei 2020 au fost uh, absorbite în programele naționale de reformă, dar și în uh, programele de convergență și stabilitate. Acestea sunt prezentate în luna aceasta în fața Comisiei Europene. 2011 este primul an în care aceste două programe trebuie să fie complementare, consistente și convergente în același timp. Înainte de aceasta au fost tot timpul decise separat, hotărâte. În România, până la sfârșitul lunii mai, guvernul român trebuie să prezinte strategia fiscală bugetară pentru 2011, 2012-2014 în Parlament. Acest document a fost elaborat de către guvern sub uh, legea responsabilității fiscale și bugetare și este primul pas către o dezbatere despre, bugeta, despre indicatorii bugetari uh, în Parlamentul European. Această strategie fiscal-bugetară este menită să aprobe anumite praguri pentru indicatorii bugetari și pentru deciziile fiscal-politice, ținând cont de regulile și principiile cu privire la buget, managementul de risc, venit și alți parametri. Mai avem și un corp independent, care este Consiliul Fiscal, care a fost de asemenea întocmit în baza legii de responsabilitate fiscală și care de asemenea, trebuie să țină cont de politicile fiscal-bugetare să promoveze transparența și sustenabilitatea finanțelor publice. Strategia fiscal-bugetară, împreună cu proiectul de lege care stabilește indicatorii bugetari pentru 2012, vor fi dezbătute în Parlamentul European până la sfârșitul lunii mai sau începutul lunii iunie. Cu această ocazie vom putea verifica felul în care obiectivele strategiei Europa 2020 sunt oglindite în uh, propunerile bugetare și în sensul prevederilor din bugetul european. În cadrul eurozonei, cel mai bine este să încercăm să să, să se țină dezbaterea anuală din primăvară. Însă dacă acum, acum cu semestrul european, prin programele de convergență, programele de stabilitate, aceasta este atribuția parlamentelor naționale, guvernelor naționale împreună cu Comisia Europeană să, propună, să facă propuneri și recomandări. Rolul parlamentelor naționale nu a fost uh, încă clar definit prin revizuirea semestrului european. Dezbaterea parlamentară ar putea da o dimensiune mai transparentă întregului proces. Propunerea mea ar fi, deci, să implicăm parlamentele naționale în cadrul semestrului european, începând cu februarie, după prezentarea uh, raportului anual și mai ales în cadrul programelor de reformă și programelor de convergență. Această dezbatere Sigur, aceasta este propunerea pentru România. Fiecare țară și are regulile sale. Deci, în România, analiza politicilor sectoriale ar trebui să fie făcută în comisiile de specialitate din parlamentele naționale. Cam atât am avut de spus. Mulțumesc. Da, mulțumesc pentru această propunere concretă, spune președintele o să ținem cont de ea. Iar acum mergem în Suedia. O să-i dau cuvântul domnului Sven Eric Bucht, nu știu prea bine să-l pronunț, îmi cer scuze, domnul Bucht, Bucht. Mulțumesc. Domnule președinte, vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Eu sunt membrul Comisia de Finanțe, ca și colegul care a vorbit mai devreme tot uh, numele Suediei. Poziția suedeză referitoare la bugetul la nivel comunitar e foarte bine cunoscută. Știți că avem o viziune restrictivă în legătură cu bugetul. Trecem printr-o perioadă dificilă în majoritatea statelor Uniunii Europene prin uh, reduceri bugetare drastice în finanțele publice naționale. Sunt afectate populațiile europene atunci când vine vorba de finanțarea sistemului și apoi când securitatea sau acoperirea de asigurări sociale este redusă sau oamenii își pierd locurile de muncă. Ne aflăm deci aici la o răscruce într-un moment critic. Există reacții în Europa, dar și în lumea întreagă. Este un an dramatic. Am văzut uh, că oamenii au ieșit în stradă în state terțe, dar și în Europa sunt manifestații numeroase. Proiectul european trebuie să se concentreze asupra cetățeanului european mai mult decât până acum. Nu mai putem evita acest lucru. Trebuie să ne apucăm de treabă și coordonarea este o propunere foarte bună, foarte mulți au prezentat-o, însă trebuie să ne eficientizăm activitatea. Și de asemenea trebuie să ne concentrăm și să accelerăm în anumite domenii și în altele să frânăm. Trebuie să accelerăm în legătură cu ocuparea, cu ocuparea europenilor. Și trebuie să frânăm în anumite domenii, cum este asistența pentru domeniul agricol. Să transferăm mai bine fondurile pentru crearea de locuri de muncă nu trebuie să existe state de divizia întâi și state de divizia a doua în ceea ce privește viața cetățenilor uh, de zi cu zi. Nu trebuie ca nici ei să fie împărțiți în cetățeni care au de lucru și cetățeni șomeri. Trebuie să se rezolve problema precarității, indiferent de situația finanțelor publice, nu putem să fim pasivi. Mai multă ocupare, mai bune condiții de muncă, educație, formare, cercetare, dezvoltare și investițiile în noile tehnologii și în infrastructuri trebuie să fie prioritare. Și e vorba și de infrastructurile transfrontaliere aici. Trebuie să avem o politică eficientă de stimulare. Finanțele publice trebuie să fie bine gestionate. Trebuie să investim să capitalizăm ca să putem după aceea să ne descurcăm în perioadele dificile. De asemenea, inițiativa de nivel comunitar de a crea o legislație comună pentru domeniul financiar este foarte importantă. Sectorul financiar a fost mult prea lax reglementat și cetățenii europeni Cred că nu mai vor să mai plătească încă o dată pentru a scoate din impas sectorul financiar. Apoi trebuie să se respecte și echilibrul de competențe la nivel internațional. Anumite lucruri trebuie tratate, dar există modelele, modelul pieții de muncă, modelul fiscalității, toate acestea trebuie tratate la nivel european. Uniunea Europeană nu trebuie să se transforme într-o federație. Uniunea Europeană este un proiect de cooperare. Trebuie să participăm la acest proiect de cooperare care nu, să nu stârnească nemulțumirea europenilor. În orice caz, politica de ocupare este alfa și omega și trebuie să ne preocupe în cea mai mare măsură. Mulțumesc, spune președintele. Mergem acum în Ungaria, dar dăm cuvântul unui reprezentant al Parlamentului European, Laszlo Surian. Mulțumesc. Aș vrea să fac două observații scurte. Aș vrea să răspund la contribuțiile care s-au făcut deja în această dupămasă. Când s-a organizat acest uh, eveniment, nu ne-am gândit că ne îndeplinim o obligație, pur și simplu. Ne-am gândit că este un eveniment care e important în acest moment. Este important să existe această întâlnire. S-a vorbit despre cercetare și inovație și despre fondurile care trebuie alocate în acest domeniu. Sunt în totalitate de acord. Cred că trebuie să cheltuim bani europeni acolo unde putem obține rezultate, rezultate mai bune decât dacă statele membre ar cheltui fonduri pentru cazuri individuale. Cercetarea și dezvoltarea sunt astfel de domenii. Statele membre și Uniunea Europeană cheltuiesc bani în acest domeniu, însă nu suntem competitivi. Nu putem concura la ora actuală cu Statele Unite sau cu economii emergente, cum este economia Chinei sau a Indiei. Iată de ce trebuie să ne unim forțele pentru a obține rezultate mai bune. Întrebarea este dacă statele membre sunt gata să renunțe la programele lor proprii de cercetare și dezvoltare. Dacă sunt gata să recunoască ceea ce au recunoscut predecesorii noștri în ceea ce privește politica agricolă comună. Printr-o politică agricolă comună am obținut rezultate mai bune decât dacă am fi avut politici separate. Aș vrea să mă refer și la dezafectarea centralelor nucleare. Ar trebui să spunem clar că atunci când se utilizează bani europeni pentru dezafectare, vorbim despre centrale care reprezintă un pericol iminent nu doar pentru țara respectivă, ci și pentru țările învecinate. Acest lucru justifică utilizarea banilor europeni. Trebuie să ținem cont de sumele necesare. Și în astfel de cazuri e nevoie de sume importante care pot veni din bugetul european. Trebuie să promovăm de asemenea dezvoltarea energiilor regenerabile. Dacă vorbim despre energie nucleară, Trebuie spus că nu toate statele membre au același punct de vedere. De asemenea, grupurile politice au opinii divergente. Există voci care susțin că energia nucleară este ex extrem de periculoasă și trebuie să fie abandonată treptat. Există alte grupuri politice care consider că, consideră că este important să reducem dependența energetică a Europei și că nu avem altă opțiune decât să recurgem la energia nucleară. În ceea ce privește energiile regenerabile, sigur că dezbaterea va continua și în viitoarea perioadă de programare vom continua să uh, susținem energiile regenerabile. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, stimate coleg. Dau acum cuvântul Alisiei Olișosca din Parlamentul polonez. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, Polska... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimate doamne și stimați domni. Polonia consideră în continuare că ceea ce este important pentru Polonia și pentru bugetul uh, polonez este politica de coeziune. Bineînțeles că această politică este cea care este utilă pentru dezvoltarea regiunilor. Fiecare stat membru ar trebui de aceea să își creeze prioritățile în funcție de ceea ce este necesar în regiunile acelei țări. Bineînțeles că toate acestea trebuie să se bazeze pe obiectivele stabilite în strategia Europa 2020. În cadrul politicilor de coeziune, inovarea, infrastructurile moderne, transportul, ITC-ul, tehnologiile, și um, dezvoltarea potențialului cultural trebuie să fie prioritățile noastre. Aceste regiuni au nevoie de o susținere deosebită. E vorba de susținere pentru o dezvoltare socioeconomică, pentru că aceasta a avut de suferit din cauza crizei recente. În plus, noi considerăm că Fondul Social European ar trebui să fie uh, o parte importantă a politicii de coeziune. Polonia consideră că este nevoie să continuăm discuțiile noastre în ceea ce privește viitoarea finanțare a bugetului european. Noi considerăm că sistemul uh, actual de resurse proprii este adesea văzut ca fiind uh, insuficient de transparent și mult prea complex. Dezbaterea pe tema bugetului european ar trebui totuși să se concentreze pe structura bugetului și nu, așa cum se întâmplă foarte des, pe dimensiunea acestui buget. Orice resursă potențială nouă ar trebui să fie bazată pe principiul uh, unei uh, sarcini partajate, mai ales în ceea ce privește nivelul de bogăție al unei țări. Astfel, nu vom fi de acord cu acele idei care încearcă să impună o taxă nouă europeană. Vom fi de asemenea împotrivă împotriva creării oricărei noi surse de venit uh, la bugetul european, care să vină, de exemplu, din partea schemei de comercializare cu emisii. Asta este ceea ce noi considerăm în ceea ce privește bugetul european. Asta este ceea ce crede ministrul uh, polonez de finanțe. Mulțumesc foarte mult, spune președintele Comisiei. Dau cuvântul acum doamnei Voters din partea Camerei Deputaților din Belgia. Ja, dankjewel, meneer de voorzitter. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, pentru că e vorba despre sinergia dintre bugetele naționale și cel european, aș vrea să vă spun, domnule președinte, că Vă împărtășesc preocuparea în legătură cu faptul că parlamentele naționale nu au fost consultate. În Belgia există un guvern însărcinat cu afacerile curente și alte state membre, la un moment dat, s-ar putea găsi în aceeași situație ca și Belgia. Când au loc alegeri într-o țară, Guvernul determină politica bugetară pentru următorii patru ani. Sigur că sunt uh, adoptate o serie întreagă de opțiuni politice și acest lucru fasonează viața politică și socială a unei țări. Întrebarea mea este următoarea. Aș vrea să știu cum se petrec lucrurile în alte țări. Știu că nu există o obligație. E posibil ca în alte țări, parlamentele naționale să fie implicate în pactul de stabilitate și creștere economică, care trebuie prezentat la sfârșitul lunii martie. Aș vrea să știu care este situația din diferitele țări? Cum se petrece această consultare? Pentru că este important ca parlamentele să fie consultate. Pentru că, după cum spuneam, acest uh, fapt determină politica economică și socială. Ori Parlamentul, la urma urmelor, nu este implicat în această decizie. Și mai târziu, Parlamentul este obligat să răspundă, să respecte promisiunile care au fost făcute. Ați făcut o observație legată de luna iunie, când uh, ministrii de finanțe, șefii de state și de guverne trebuie să aprobe sau nu programele prezentate de statele membre în luna iunie. Eu una mă întreb cât de obiectivă va fi analiza acestor bugete. Pentru că unui guvern i s-ar putea spune propunerile pe care le faceți nu sunt satisfăcătoare din punctul nostru de vedere. Și mă întreb și cum vor reacționa piețele financiare. Este o preocupare pe care aș vrea să o exprim aici. Miniștrii de finanțe vor face o analiză Or, această analiză ar putea avea consecințe foarte importante pentru anumite state membre. Dacă se estimează că eforturile făcute nu sunt suficient de mari, ar trebui să găsim de asemenea mijloacele de a implica parlamentele naționale în această procedură. Pentru că există o serie întreagă de domenii politice care nu țin de nivelul național sau federal, ci de nivelul regional. Și parlamentele regionale sunt foarte puțin implicate în toate aceste chestiuni. Vorbim despre inovație, despre cercetare, despre energie, tot atâtea competențe care, în numeroase state, țin de parlamentele regionale. Pardon și uh, de aceea mă preocupă aceste chestiuni. Mulțumesc. Președintele Mota Pintu, din Parlamentul Portughez. Vă rog. Eh, eh, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă amintesc că în acest prim an de aplicare a semestrului european nu, a nu am avut deloc uh, o viață ușoară în țara mea. Sigur că nu are neapărat legătură acest lucru cu semestrul european, dar este adevărat că problema coordonării bugetelor naționale și lipsa de coordonare în prezentarea propunerilor care au fost negociate la Consiliul European înainte să fi fost faptul că acestea nu ne-au fost prezentate înainte de a fi negociate, au reprezentat cauza, una din cauzele menționate pentru criza politică prin care a trecut Portugalia în martie. Poate că acest lucru are o legătură destul de limitată cu semestrul european, însă aș vrea să spun că Portugalia a fost afectată anul acesta de dificultăți provocate de combinarea de dezechilibre și de datorie. Însă, situația mai multor state europene și mai ales a Portugaliei pun o problemă generală, după părerea mea pentru că nu există explicații liniare și nici explicații facile pentru a descrie nevoia de asistență financiară de care a avut nevoie țara mea. Nu au fost probleme puse de o lipsă de fiabilitate a conturilor naționale. Nu au existat nici probleme specifice ale băncilor și ale sistemelor financiare. Problemele portugheze, dacă este să le analizăm, pornesc poate de la acel deceniu pierdut al creșterii, poate că acela a creat acest dezechilibru. Negociem situația financiară a țării noastre, în curând vor fi alegeri la noi, cel puțin așa sper, și va trebui să creăm un program de consolidare bugetară, să reducem nivelul de îndatorare a țării și, de asemenea, să punem în practică reforme structurale pentru a redemara creșterea. Dezbaterea de aici se referă la semestrul european și de aceea aș dori să spun că cauza care se invocă în general pentru a justifica de ce măsurile propuse nu au fost adoptate de Parlamentul portughez este aceea că aceste măsuri nu au fost prezentate dinainte Portugaliei. A existat așadar o problemă de coordonare cu autoritățile naționale ale țării. Aceste negocieri s-au desfășurat cumva în secret și cred că s-a întâmplat așa din uh, motivul urgenței, însă nu trebuie ca așa ceva să se mai repete pe viitor. Vedem că revine o discuție pe care am mai avut-o atunci când a apărut pactul de creștere și de stabilitate, și anume că planurile naționale de convergență ar trebui să fie prezentate, se discută atunci, fie înainte, fie după bugetele naționale atunci se credea că trebuie prezentate după, pentru ca prevederile pentru anul următor să fie bazate pe eh, ceva concret. În caz că propunerile erau insuficiente, statele respective trebuie să facă corectările respective înainte de a adopta bugetele naționale toamna. Cum se limitează astfel de facto competențele parlamentelor naționale dacă ele nu joacă un rol în cadrul semestrului european? Până la urmă, Parlamentul Național este foarte legat, condiționat de această undă verde care trebuie să vină în prealabil de la nivelul european. E adevărat că în bugetul anual se concretizează rezultatele uh, programelor plurianuale, însă eu cred că ar trebui să existe o aplicație politică mult mai importantă a parlamentelor naționale și o implicare mult mai importantă în definirea strategiilor pe termen mediu. Ar trebui să existe o pregătire a marilor orientări și să se implice mai mult parlamentele naționale în semestrul european. Acest lucru este fundamental ca să nu fie legate de mâini și de picioare și nici condiționate de nivelul european. Insatisfacția este clară. Se vede că parlamentelor nu le convine că nu au fost informate dinainte de ce s-a întâmplat la Bruxelles. Mulțumesc, domnule președinte, am recepționat mesajul dumneavoastră și ne bucură că sunteți prezent aici în acest moment în care țara dumneavoastră trece prin dificultăți atât de mari și când pregătiți alegeri naționale. Revenim la Parlamentul European. Doamna Trupel. Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să-mi încep intervenția mea scurtă, din, citat din Martin Luther King, care spunea I have a dream. Și aș dori să vă spun că sunt foarte bucuroasă pentru că am reușit să organizăm această reuniune comună cu parlamentari din diferite state membre și cu noi din partea diferitelor grupuri politice din Parlamentul European. Pentru că eu cred că aceasta este o ocazie excelentă care era absolut necesară pentru a putea defini care sunt interesele noastre comune. Suntem obișnuiți în viața cotidiană să jucăm un joc antagonist nivelul uh, european împotriva nivelul, nivelului național sau mm, țara împotriva răilor de la Bruxelles. Dar cred că dacă continuăm așa, nu este foarte bine, pentru că, dintr-o perspectivă politică, nu putem vorbi decât de eșec. Eșec în realizarea provocărilor majore. Este de aceea foarte util să reușim să ne identificăm cu această ocazie interesurile comune și să ne uităm uh, la situația globală. Dacă noi în Europa nu înțelegem că trebuie să acționăm împreună pentru a putea fi puternici, uh, având în vedere situația globală cu Statele Unite, Rusia, China, India, Brazilia, ca și concurenți, atunci cred că avem uh, un, riscăm să devenim noi perdanții. Poate că cu ocazia acestor reuniuni am putea să identificăm interesele comune. Eu zic că este vorba mai ales de competitivitate europeană. Și în calitate de membru din partea Partidului Verzilor în Parlamentul European, aș spune că astăzi competitivitatea înseamnă o combinație a concurenței cu high-tech și cu sustenabilitate pentru a crea noi locuri de muncă și pentru a crea noi produse pentru piața internă și nu numai, ci și pentru piața mondială. Dacă e să vorbim despre strategia 2020, eu cred că la nivel național și la nivel european avem interese comune să investim mai mult în domeniile educație, în talente, în cercetare și dezvoltare, pentru că altfel nu vom fi pregătiți pentru această nouă um, hartă a competitivității cu care va trebui să ne confruntăm. Și trebuie să ne uităm care este interesul nostru, așa cum am spus-o la politicile de coeziune sau la agricultură. Există motive puternice de a um, se mobiliza pentru a face față schimbărilor climatice, sustenabilității și uh, creșterii inclusive pentru a atinge agricultura și uh, principiile și obiectivele de coeziune mult mai bine, trebuie să ținem cont de uh, bugetul european. Există o mare parte din bugetul european, o parte din bugetul național care se alocă acestor obiective, dar există și obiective politice în care putem să găsim cu adevărat foarte ușor obiective comune și interese comune. Aș dori apoi să vorbesc despre resursele proprii ale bugetului european. Știu că este o chestiune foarte delicată, nu este deloc ușor să convingem pe acest uh, subiect, dar aș vrea să vă dau câteva argumente de ce cred eu că resursele proprii, cum ar fi tax, impozitarea, um, comercializarea cu emisii, impozitarea emisiilor de CO2 sau uh, alte Uh, taxe pe uh, alte forme de energie ar putea să fie o bună contribuție la bugetul european pentru că sunt taxe transfrontaliere. Și având în vedere criza cu care se confruntă Europa, eu cred că multă lume va înțelege că ar fi o idee foarte bună să se impună o astfel de taxă, pentru că încă de la începutul tratatelor europene, pro resursele proprii au fost introduse în tratate. Nu este deloc o idee nouă, ci una veche care însă trebuie să fie reformulată indiferent ce vom discuta la nivel tehnic uh, despre bugetul european, este vorba întotdeauna despre resursele politice, dacă sau nu există o încredere comună, o încredere reciprocă și dacă există voința politică pentru ca și competitivitatea europeană și strategia 2020 să primească un nou imbold. Dacă nu suntem gata împreună, noi, la nivel european și la nivelul statelor membre, vom eșua. Eu sper de aceea că vom folosi această ocazie de astăzi măcar pentru a putea găsi o înțelegere comună despre ce miză vorbim, de fapt, și vreau să închei de aceea tot cu I have a dream. Mulțumesc! Silga. Mulțumesc foarte mult, Helga! Suntem uh, de partea dumneavoastră cu visul pe care l-ați exprimat, îl împărtășim într-adevăr. Acum îi dau uh, cuvântul reprezentantului Lituaniei, domnul Andriu Kaitis, care a cerut să ia cuvântul și dumnealui. Vă rog. Gerbiamas pirmininkė, Išties. Deci Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În Lituania avem un parlament foarte puternic și în Comisia pentru Afaceri Europene din uh, Parlamentul nostru avem uh, reprezentanți importanți, cum ar fi și președinței altor comisii, dintre care și președintele Comisiei pentru Afaceri Bugetare și pentru chestiuni financiare. Aici avem ocazia să planificăm programe diferite, să ne stabilim programele anuale și să încercăm să găsim o armonie cu programele de convergență. Anul acesta având în vedere semestrul european, ne-am uh, făcut temele și ne-am pregătit corespunzător. Am uh, purtat discuții pe această temă despre directivele care afectează programele naționale și despre parametrii pe care trebuie să îi respectăm până la sfârșitul anului. De asemenea, despre obiectivele anului acesta. Iar acum așteptăm uh, următorii pași ai guvernului în urma discuțiilor din comisia noastră care trebuie să prezinte și uh, proiectul de program al guvernului. Bineînțeles că suntem și noi parte din pactul Europact Plus. Noi nu suntem uh, o țară membră în zona euro, dar vrem să susținem măsurile în domeniul politicii fiscale și să le coordonăm. Încercăm deci să participăm cât mai mult la aceste politici. Dorim, bineînțeles, ca obiectiv să facem parte din zona euro, dar aceasta depinde de felul în care îndeplinim uh, criteriile de la Maastricht. În 2008 am fost aproape, aproape să intrăm în zona euro și să îndeplinim, bineînțeles, criteriile de la Maastricht, dar au lipsit câteva puncte procentuale după virgulă pentru ca să ne atingem acest obiectiv și, din păcate, am eșuat. Apoi, odată cu sosirea crizei financiare, ne-am îndepărtat și mai mult de obiectiv avem însă programe de economie și reforme foarte puternice, mai ales în domeniul uh, public. Am uh, îmbunătățit uh, și sistemul de cheltuiele, am, de fapt am redus cheltuielile foarte puternic, ceea ce a dus la tensiuni sociale foarte puternice la noi în țară. Dar, totuși, cu toate acestea am reușit să facem pași importanți înainte și urmărim obiectivele noastre de aproape. În ceea ce privește semestrul european și în uh, legătură cu coordonarea politicilor financiare și economice, vreau să vă spun următoarele. Toate propunerile Uniunii Europene se discută la noi în Parlament, de altfel și introducerea unor impozite și taxe suplimentare s-a discutat, s-au discutat și uh, Apoi, subiectul uh, resurselor proprii a fost de asemenea pe ordinea de zi. Însă dezbaterile acestea sunt foarte ample, nu este suficient să avem doar o recomandare a Comisiei. În ceea ce privește politica fiscală, mai avem multe de făcut și uh, agenda este destul de încărcată. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Mai am un ultim orator care s-a înscris pe listă, domnul Mulder. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, Acum trebuie să ne spuneți, pentru că după domnul Mulder vom trage concluziile. Vă rog, domnule Mulder. Nu vreau să trag eu concluziile, domnule președinte, vă las dumneavoastră această sarcină. Aș vrea să spun ceva în legătură și cu ceea ce a spus Helga Truppel. E o diferență între deputații din Parlamentul European și uh, deputații din Parlamentele Naționale. Noi în Parlamentul European putem hotărâ în ceea ce privește cheltuielile Uniunii Europene. Nu avem nimic de spus în ceea ce privește resursele proprii ale Uniunii Europene. Și dacă vă uitați uh, la ce s-a petrecut în trecut, veți vedea că acesta a fost subiectul controversat. Nu cred că la ora actuală putem menține excepția care a existat până acum. Din 1984, o țară beneficiază de un anumit regulament care spune că primește două treimi din diferența între ceea ce plătește și ceea ce primește. Cred că dacă există o astfel de regulă, ar trebui aplicată la toate țările care sunt în aceeași situație. Ar mai fi ceva. Tratatul de la Lisabona spune foarte clar că Uniunea Europeană trebuie să aibă resurse proprii. De la începutul cooperării europene, care a fost uh, interpretată ca nefiind o contribuție directă a statelor uh, membre, trebuie să existe o sursă independentă de venituri și parlamentele naționale trebuie să decidă acest lucru. Sistemul actual este de neînțeles. Există circa patru funcționari în Comisia Europeană care trebuie să dispară. Trebuie să avem un alt sistem și cred că uh, ar trebui să se poată colecta taxe europene. Din 1962 până în 1990 am avut un sistem care s-a bazat complet pe resurse, pe taxe. Și nu văd de ce nu putem să re venim la acest uh, sistem. Cred că trebuie să punem capăt comentariilor negative legate de taxe europene. Nimeni nu vorbește despre noi taxe europene, vorbim doar despre o sursă independentă de venit din taxele existente. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg! Cred că a venit momentul să încheiem lucrările și nu vă propun să tragem concluziile, vă propun să vorbim despre ce vom face în continuare. Ne dăm seama că suntem cu toții în aceeași situație. Suntem ruinați. Ceea ce are un avantaj imens. Ne obligă să dăm dovadă de imaginație și de curaj, să inventăm. Suntem într-o situație în care anumite țări merg mai prost decât altele și au nevoie de ajutorul celorlalte țări. Anumite țări sunt uh, la ananghie și, iată, se revigorează familia europeană. Ne-am propus obiective pentru a ieși din această perioadă de boală și pentru a pregăti și finanța viitorul. Întrebarea este cum cooperăm. Acesta a fost obiectivul acestei întâlniri și vă mulțumesc pentru contribuțiile foarte concrete și foarte pozitive pe care le-ați făcut. Care este calendarul? Pe 20 aprilie, Comisia Europeană va pune pe masa discuțiilor proiectul de buget al Uniunii Europene pentru anul 2012. Nu știu cum va arăta acest proiect. Pot să risc o prognoză și să spun că creșterea va fi de plus 0 sau va scădea cu minus 0. Văd că colegii din Parlamentul European râd Vom vedea că vor râde la fel de bine și săptămâna viitoare. Apoi, în multe parlamente naționale se poartă dezbateri cu privire la orientările bugetare. Se pregătesc, de asemenea, programele naționale de stabilitate și creștere economică. Pe 29 iunie, Comisia Europeană va veni pentru prima dată, cu propunerile sale pentru cadrul bugetar plurianual pe șapte ani, pentru bugetul european, vorbim despre bugetul Europei, pentru perioada 2014-2020, deci, și în același timp va face o propunere cu privire la venituri. Mai mulți colegi au menționat problema veniturilor care funcționează bugetul european. La ora actuală dumneavoastră finanțați bugetul european. Impozitele, mai bine zis, pe care le hotărâți dumneavoastră. Și finanțarea aceasta se face în condiții destul de uh, suspicioase. Nu este subiectul discuțiilor de astăzi, însă am abordat subiectul anul trecut și va trebui fără îndoială să revenim la acest subiect anul viitor. Pe 29 iunie, propunerile acestea vor fi făcute publice. Va fi clar atunci ce propune Comisia Europeană pentru a se finanța politicile europene. Programul Europa 2020 și celelalte politici europene, sprijin pentru dezvoltare, politica externă, politica agricolă și așa mai departe. În toamnă, în toate parlamentele intervine votul bugetului anual. Și în același timp, Ministrii de Finanțe, care se reunesc în cadrul Ecofinului și în Consiliul European, tot în toamnă, vor pune la punct în cele mai mici detalii procedura semestrului european. Parlamentul European își va aduce contribuția la această reflexie prin raportul doamnei Beres, care a asistat la reuniunea noastră, care va a ascultat punctele de vedere și care va ține cont de ele. Și presupun că în fiecare dintre statele membre va avea loc o negociere între guvern și parlament pentru a vedea cum asociază fiecare guvern Parlamentul Național la semestrul european. Presupun. Am citit în presă că în anumite țări această negociere a început deja și unii dintre dumneavoastră au uh, menționat această negociere cu uh, puterea executivă. Această negociere ar trebui să se poarte în al doilea semestru al acestui an. Mi se pare mie că ar fi util dacă în timpul acestui al doilea semestru am avea un observator cu privire la ceea ce se petrece în fiecare țară și în fiecare parlament național în ceea ce privește pregătirea semestrului european. Primul semestru european valabil va fi semestrul european 2012. În a doua jumătate a anului 2011 va interveni președinția poloneză și propun să discutăm cu prietenii noștri polonezi pentru a vedea dacă putem organiza împreună acest for de observare. Să colectăm informațiile care ne parvin din toate țările, din toate parlamentele naționale și să vedem cum s-a organizat până la urmă participarea parlamentelor naționale la pregătirea semestrului european. După aceea, ajungem la începutul anului 2012, peste un an. Și întrebarea pe care trebuie să ne punem, mi se pare mie, lansez uh, piste de reflexie. Cred că trebuie să ne gândim la posibilitatea ca la începutul anului viitor să avem o întâlnire între reprezentanții comisiilor de finanțe din parlamentele naționale pentru a discuta mai în detaliu, să discutăm nu doar făcând anumite observații generale legate de procedură, ci să discutăm în detaliu despre subiect, pe baza documentelor pe care Comisia Europeană le va pune pe masă la începutul a ceea ce va fi primul semestru european, prevederile de creștere economică și caracteristicile economiei europene, documente pe care Comisia trebuie să le publice în ianuarie. Între luna ianuarie, în care Comisiile ne va prezenta toate ipotezele economice, și sfârșitul lunii martie. Va avea loc Consiliul European care definește principalele orientări. Probabil că în fiecare din țările noastre va avea loc o dezbatere națională, însă cred că ar fi util să organizăm o reuniune de acest tip. Vom fi atunci uh, sub președinția daneză și spun acest lucru în fața reprezentanților Parlamentului uh, danez. vom găsi o formulă. O formulă în care să ne întâlnim pentru a avea un schimb de opinii, pentru a reacționa la ceea ce spune Comisia Europeană. De altfel, în dezbaterea noastră trebuie să introducem problema conținutului bugetului european. Mai mulți dintre dumneavoastră au spus că toți trebuie să facem eforturi, facem eforturi la noi acasă, însă și Parlamentul European trebuie să facă eforturi și să facă economii în uh, bugetul european. Și e normal, dumneavoastră finanțați acest buget, deci aveți dreptate să ne cereți să dăm socoteală. Miniștrii dumneavoastră fac acest lucru și dumneavoastră puteți face acest lucru în fața noastră. În același timp, atunci când cheltuim, încercăm să facem în așa fel încât aceste cheltuieli să financeze politici de viitor. Mai mulți dintre dumneavoastră au spus că bugetul european consacră prea multe fonduri agriculturii. Alții au spus că ar trebui să se facă mai multe pentru anumite infrastructuri și ar trebui să se risipească mai puțin în alte domenii. Și miniștrii uh, pentru buget eh, spun astfel de lucruri. Însă trebuie să ne le spunem deschis. Și după acest schimb de opinii, fiecare va putea introduce în propriile dezbateri bugetare această dimensiune europeană. Fiecare va putea spune, nu sunt singur atunci când finanțez politici de viitor. Există și restul familiei și ceilalți mă pot ajuta, fie în mod direct, fie indirect. La rândul nostru, noi, în Parlamentul European, vom putea ține cont mai bine de preocupările naționale. În felul acesta, viziunea noastră nu va fi uh, o viziune limitată la restituirile juste, vom spune cum să facem pentru ca banii limitați să fie puși în slujba fiecarei țări în parte și în slujba familiei europene. Dacă putem utiliza o astfel de întâlnire pentru a purta această discuție și dacă întâlnirea aceasta va fi o reușită și va fi un element al semestrului european, cred că uh, ar fi foarte bine. În orice caz, cred că ați înțeles foarte bine că în această privință, ceea ce își propune Parlamentul European este să fie util tuturor. Dacă ne dăm seama că acest tip de întâlnire poate fi utilă în fiecare an, vom profita de acest tip de întâlnire pentru a discuta între noi despre cadrul multianual pentru bugetul european și despre finanțarea sa. Sunt subiecte în privința cărora, după ce va exista un acord între guverne, parlamentele naționale vor avea ultimul cuvânt. Însă, cu cât ne apucăm de treabă împreună și de timpuriu, cu atât uh, vom uh, ști mai bine cum arată rezultatul final. Mai mulți colegi au vorbit despre finanțarea bugetului european. Astăzi este finanțat din contribuții naționale. Colegul nostru Ian Mulder spunea că Parlamentul European nu are niciun cuvânt de spus în ceea ce privește veniturile, însă aș adăuga că nici dumneavoastră. Nimeni nu poate discuta despre elementul venituri, pentru că pentru statele membre este o cheltuială obligatorie. Parlamentele naționale votează contribuția la bugetul european, însă este un vot obligatoriu. Nu pot să diminueze nici măcar cu un euro această contribuție națională. Decurge din tratate. Se hotărăște cu ușile închise de către miniștrii pentru bugete și de către funcționarii care fac calcule matematice în ultimul jurnal oficial al Uniunii Europene, aceste calcule au acoperit 9 pagini. Suntem într-o situație absurdă, antidemocratică, în care nici măcar un singur ales nu poate spune de ce contribuția țării sale la finanțarea bugetului european atinge uh, nivelul respectiv. Nimeni nu știe. Nu se poate continua așa. Este genul de subiect despre care trebuie să discutăm. Bugetul european vă costă bani, dumneavoastră plătiți și în același timp sunteți beneficiari. Până acum, nu a existat o dezbatere publică asupra acestor subiecte. Vorbim în Parlamentul European, însă nu există o dezbatere publică în statele membre. Dezbaterea se poartă între un număr limitat de experți, miniștri pentru bugete și colaboratorii lor. Trebuie să punem capăt acestei situații. După criza care s-a produs, și având în vedere situația în care ne aflăm în toate țările, având în vedere obligația de a cheltui mai puțin bani și de a cheltui mai bine, trebuie să inventăm noi metode de lucru. Cu toții suntem cetățeni europeni, avem uh, de dat socoteală și trebuie să ne asigurăm că aceste fonduri puține sunt bine utilizate și trebuie să ne asigurăm că procedurile sunt transparente, există o dezbatere publică și se iau decizii în cunoștință de cauză, având în vedere că decizia finală este luată de dumneavoastră. Dumneavoastră aveți ultimul cuvânt. Cam asta ar fi, dragi colegi. Vă mulțumesc că ați participat la acest uh, demers și vă mulțumesc pentru contribuțiile uh, bogate. Propun să rămânem în contact prin intermediul uh, reprezentanților președințiilor prin rotație, în așa fel încât să fie clar că în familia europeană se cooperează. Vă mulțumesc și uh, drum bun spre țările dumneavoastră.